și pentru a continua să acționăm în vederea îndeplinirii obiectivului nostru în următoarele săptămâni și luni. Mulțumesc! Mulțumim, uh, doamnă uh, Ashton. Spune domnul președinte, am primit șapte propuneri de moțiuni de rezoluție pentru a conchide această dezbatere. Le-am primit din partea diverselor grupuri uh, politice, GUE, Liberali, Verze, PPE, SND. Iar acestea fiind spuse, încheiem această dezbatere. Votul va avea loc mâine la prânz. Următorul subiect de pe ordinea noastră de zi este raportul domnului Brov și al domnului Gualtieri în legătură cu revizuirea în 2013 a organizării și funcționării SEAE. Mai întâi aș dori să începem prin a da cuvântul domnului Brock, uh, care va vorbi în calitate de raportor pentru 4 minute. Herr Präsident! Domnule președinte, stimată înalt reprezentant, stimată vicepreședintă, dragi colegi, dragi colegi. La Madrid s-a luat o decizie conform căreia Parlamentul European, Comisia și Consiliul și înalta reprezentantă să dezvolte un serviciu european de acțiune externă, un serviciu extern care să fie sub conducerea președintelui Comisiei. Trebuie ca Comisia, Consiliul să aibă posibilitatea să acționeze comun în domeniul extern, în numele Uniunii Europene, în numele acestei One Voice Policy. Și trebuie să fie susținute, practic, trei poziții într-una singură. Trebuie să spunem că paharul este pe jumătate plin sau pe, pe jumătate gol. Eu cred că este pe jumătate plin. În acești trei ani s-au realizat enorm de multe lucruri. Baroana Ashton consider că în foarte multe domenii uh, s-au uh, adus realizări importante, de exemplu Serbia și Kosovo. Însă văd că încă mai sunt bâlbâieli în ceea ce privește organizarea acestui serviciu și uh, Uh, colaborarea cu Comisiei. Poate și pentru că uh, rolul dumneavoastră de vicepreședinte a Comisiei nu este de fapt chiar un rol în Comisie și că întotdeauna Comisia se teme să nu piardă ceva. Să nu uităm că politica de vecinătate este și ea o politică comună și că trebuie ca Serviciul European de Acțiune Externă să contribuie la instrumentalizarea ei. Constatăm că în domeniul Consiliului lucrurile nu merg întotdeauna bine. În cazul Mali se deciseze în octombrie, se decisese în octombrie să se trimită o misiune, însă la sfârșitul lunii ianuarie nu se întâmplase încă nimic. Practic, ambele părți eh, nu au, niciuna dintre părți nu a luat în serios deciziile. Chestiunea acțiunilor structurale nu a fost finalizată. Și cred că trebuie să ne gândim cum putem ameliora toate aceste lucruri. Trebuie să ne gândim că în altul reprezentant și este în același timp vicepreședinta Comisiei și este un fel de comisar extern și că trebuie să aducă la o poziție comună Comisia și Consiliul. Mecanismul trebuie să fie consolidat, trebuie ca în altul reprezentant să aibă deplinele sale capacități. Și cred că acest lucru trebuie să se întâmple. Și trebuie să arătăm clar că acest serviciu este un serviciu al tuturor instituțiilor europene și nu poate să fie controlat strict de statele membre. Mi se pare că state, ca statul meu, doresc să aibă influență foarte mare asupra reprezentanților permanenți, asupra ambasadorilor. Abia în iulie 2013 vom putea începe să uh, acționăm după procedura ordinară. Nu cred că este normal ca statele membre să fi ocupat în acest serviciu uh, un, o treime din posturi. Trebuie să se facă totul în măsură egală, echitabilă. Trebuie să se creeze punți, trebuie să existe posibilitatea în cadrul delegațiilor să se amelioreze rolul de ambasadori se mai pune și problema controlului. Și nu e vorba aici doar de capacitatea de a negocia. Și întotdeauna mai sunt dificultăți legate de raportare și trebuie să fie clar in, trebuie să fie clar dacă fie că acest serviciu este independent, fie că depinde de uh, comisie, trebuie să fie clar că e vorba de un serviciu de ambasador care trebuie să reprezinte Uniunea Europeană. Uh, toate aceste lucruri au fost create pentru a avea o poziție comunitară, coerentă și nu o poziție uh, făcută din multe petice diferite. Cred că Baroana Ashton trebuie să fie ajutată, ori de câte ori avem posibilitatea, trebuie să cooperăm cu domnia sa. Uh, din uh, doi ani și jumătate, în doi ani și jumătate, noi realizăm un raport, sperăm ca acest document să fie util, sperăm să vă ajute, să vă ajute să ajungeți la o situație mai bună și sperăm să ne revedem în toamnă și să ne prezentați concluziile trase de dumneavoastră cu privire la ultimul an în care am colaborat și să ne spuneți cum putem ameliora totul pentru ca pe viitor să avem un serviciu de acțiune externă care să dea cele mai bune rezultate. Vă mulțumesc. Domnule Broc, domnule Broc, mă auziți? Uh, sunteți uh, mult în Parlamentul European, cu state vechi. Aveați șase minute pentru intervenția dumneavoastră, utilizați patru la început și două la sfârșit, dar acum ați utilizat cinci, deci la sfârșit nu veți mai avea decât un minut. Vă gestionați timpul cum doriți, dar la sfârșitul dezbaterii veți mai avea doar un minut la dispoziție. Și dau acum cuvântul domnului Gualtieri. Și îi spun același lucru, chiar înainte să înceapă să aveți grijă cum vă repartizați timpul de vorbire. Dente. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna înaltă reprezentant, raportul pe care îl va vota Parlamentul este o contribuție constructivă la reformarea Serviciului de Acțiune Externă, plecând de la bilanțul uh, acest, înregistrat acest serviciu de la înființarea sa. Am văzut ce progrese s-au înregistrat sub egida dumneavoastră. Serviciul a fost lansat în 2010 și știam încă de pe atunci că integrarea structurilor Consiliului și Comisiei uh, alți funcționari ai statelor membre și așa mai departe, este un exercițiu foarte dificil, iar Parlamentul uh, a renunțat uh, la ideea sa de a avea un serviciu la comisie propriu-zis, dorându-și un serviciu mai larg, mai ambițios pentru o politică de uh, dezvoltare, de securitate, uh, care să rămână până la urmă sub controlul Parlamentului pe undeva acest obiectiv a fost atins. Astăzi putem să spunem că ne găsim în fața unui serviciu de acțiune externă cu prerogative mai vaste decât cele dorite de comisie la început, însă poate mai apropiat de comisie decât și-ar fi dorit Consiliul, supus, e adevărat, uh, unui control parlamentar care poate merge dincolo de ceea ce și-ar dori celelalte două instituții mari. Se dorește, bineînțeles, o adevărată abordare globală a politicii ex uh, externe, punând accentul pe acele sinergii pe care le are Uniunea Europeană la dispoziție, iar când vine vorba de politica externă, ne bazăm, bineînțeles, pe consens, pe respectul drepturilor omului, fără a renunța în același timp la tactica militară, la soluțiile de ieșire din criză și la o apărare comună. Deci cred că până la urmă nu ne-am îndepărtat prea mult de la obiectivele din 2010, din potrivă. S-a dovedit că am avut dreptate, iar raportul nostru încearcă să pună accentul pe acele lipsuri care încă se mai registrează și frânează cumva dezvoltarea optimă a acestui uh, serviciu. Pe de altă parte, se reiau uh, principalele linii prezentate încă din 2010, care nu s-au schimbat. Nu reiau ce a spus domnul Brock și vreau să dau uh, asigurări colegilor că raționalizarea acestei structuri și uh, consolidarea poziției înaltului reprezentant, precum și rolul șefilor de delegație, controlul politic al Parlamentului, procedurile de recrutare uh, și statele membre, toate aceste lucruri sunt uh, absolut rezonabile. Unele propuneri pot să fie încă puse în, în aplicare încă și mai bine. În orice caz, uh, va trebui să procedăm la o revizuire a acestor aspecte și este clar că Parlamentul va trebui să își ia rolul în serios, să evite situația din 2010. Sunt sigur că vom avea împreună un dialog uh, fructos, doamnă înalt reprezentant, ceea ce va dota Uniunea Europeană cu un instrument foarte bun, mai bun, care să ne permită o politică externă bună. Acum dau cuvântul doamnei Ashton pentru a răspunde celor două celor doi raportori. Thank you very much, Mulțumesc mult, domnule președinte. Sunt sigură că această dezbatere va fi una foarte vie și uh, interesantă. Aș dori să încep prin a-i uh, felicita pe domnii raportori Brock și Gualtieri pentru un raport pe care îl consider bine echilibrat. Împreună cu uh, domnul Verhofstadt, uh, dâns și sunt arhitecții acordului de la Madrid din 2010. Angajamentul uh, dumneavoastră pentru înființarea acestui serviciu a fost uh, vital. Sunt de acord cu majoritatea chestiunilor chestiunilor pe care le-ați scris așadar în raport. Dacă mă gândesc puțin în uh, urmă, scopul nostru a fost să creăm un nou serviciu adaptat la secolul al XXI-lea uh, pentru a putea face uh, față provocărilor acestor, acestei epoci ne interesează chestiuni care țin de dezvoltare și de apărare. Se consolidează uh, nevoia noastră de a răspunde uh, la uh, crize într-o manieră mult mai vastă, pe termen scurt și pe termen lung. Putem să insistăm pe chestiuni de securitate politică, misiune de ajutor umanitar și așa mai departe. La doi ani și jumătate după înființarea acestui serviciu putem spune că avem uh, un serviciu modern și operațional. Într-adevăr, acesta uh, atrage pe cei mai buni uh, diplomați pe care avem în Europa. Există acest sistem pentru a livra politică europeană peste tot. Nimeni nu ar fi putut însă prevedea aceste lucruri înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. A devenit uh, însă mai ușor după acest tratat uh, să uh, definim scopul clar al acestui serviciu. Mai întâi ne interesează vecinătatea și am spus atunci când mi-am ocupat postul că e necesar să definim Europa prin ceea ce putem noi să facem pentru vecinătate. În continuare, cred că avem uh, un efect de pârghie de neegalat, o influență de neegalat pentru vecinătatea noastră și ar trebui să ne folosim de aceste aturi. În al doilea rând, ne-am interesat uh, de o abordare cuprinzătoare. Acest uh, serviciu asigură o competență globală în domeniul de interes în care acționăm. Sunt operațiuni uh, care vizează nu uh, doar simptomele, ci și cauzele situațiilor de uh, criză în care intervenim, de asemenea și capacitatea noastră de a acționa pe termen lung. Noi avem cea mai mare economie uh, din lume, iar în lumea de astăzi aceste lucruri uh, contează. Împreună putem să obținem anumite lucruri pe care statele membre în mod individual nu le pot obține. Uh, de aceea este corect ca Uniunea Europeană să conducă acțiunea noastră în Serbia și Kosovo, în Somalia și în demersul antinuclear care vizează Iranul. Trebuie să ne consolidăm abilitatea noastră de a da rezultate în aceste domenii cheie. M-am bucurat să văd că raportul sublinează importanța ambițiilor pe care ni le-am uh, stabilit uh, și m-a bucurat uh, sprijinul pentru abordarea cuprinzătoare pe care ne-o dorim. Dorim să acționăm mai repede în ceea ce privește PESC și PSAC, dorim să subliniem importanța rolului vicepreședintelui Comisiei uh, uh, din perspectiva aspectelor externe ale politicii noastre. Sunt încurajată de rezultatul pozitiv al revizuirii oferite de uh, statele membre vis-a-vis de acest serviciu. Succesul serviciului acestuia Uh, se uh, leagă de uh, încercarea noastră de a duce la un loc instituțiile și resursele pentru a maximiza succesul și pentru a reduce costurile pentru statele membre. În revizuirea pe care o vom prezenta în următoarele um, săptămâni se vor regăsi multe elemente care se află acum în acest raport vedem exact și ce trebuie îmbunătățit pe termen scurt și pe viitor. Aș dori să subliniez pe lângă aturi și schimbările pe eh, termen mediu care vor presupune anumite ajustări eh, și asta deja cu schimbarea eh, care va surveni cu noul mandat. Vroim să îmbunătățim eficiența serviciului nostru încercăm prin asta să uh, schimbăm uh, o anumită direcție de politică pe care o uh, avem. Noi am dori ca politica de apărare să fie obiectul unor decizii în unanimitate. Trebuie să existe așadar un acord între statele uh, membre, însă există totuși niște limitări pentru uh, ceea ce poate oferi uh, un uh, anume serviciu. E important să ne integrăm în rețeaua uh, mondială existentă, dar de asemenea să uh, avem anumită autoritate atunci când vine vorba de găsirea unui consens între statele membre în stabilirea anumitor priorități. Facem asta împreună cu dumneavoastră și cu Comisia. Uh, serviciul mă susține în rolul meu de înalt reprezentant și de vicepreședinte pentru a putea să asigurăm această coordonare care este atât de importantă. Parteneriatul cu Parlamentul este o parte importantă a succesului nostru. Uh, există un acord în legătură cu răspunderea politică care a adus îmbunătățiri semnificative. Am uh, avut o practică bună a schimbului de uh, informații cu delegațiile pe care le avem și cred că Parlamentul și alți indivizi la care facem apel apreciază foarte mult aceste lucruri, așa cum o fac și eu. Mulțumim Parlamentului așadar pentru această uh, muncă pe care o depune. Uh, s-au intensificat și uh, dialogul între instituții în legătură cu informațiile clasificate, să spunem. Noi încercăm să fim deschiși cu dumneavoastră în orice fel posibil și um, ne bucurăm când luați parte la uh, evenimentele uh, pe care le organizăm. De exemplu, în 2012 uh, am organizat peste 100 de asemenea evenimente. Aș dori să mulțumesc și organizațiilor care susțin vizitele oficiale ale membrilor acestui for. Sunt uh, însă deschisă să căutăm împreună căi prin care am putea să ne îmbunătățim operațiunile. În raport uh, ca atare, în ce privește raportul ca atare, mă voi uh, referi la trei domenii specifice. Mai întâi, cooperarea cu Comisia și apoi denitățile și funcționarea și operațiunile serviciului. Există o cooperare bună între serviciu și comisie, așa cum s-a spus și în declarațiile introductive. Părerea mea e însă că uneori subestimăm uh, progresul pe care l-am uh, făcut atunci când am încercat să găsim soluții bune uh, pentru a schimba lucrurile așa cum ne dorim. Dacă mă uit în urmă, pot să spun că mă întreb dacă nu cumva am subestimat câtă, mult, câtă muncă ne va fi solicitată de acest serviciu. Uh, în uh, recomandările din raport uh, se regăsesc aceste elemente care sunt în continuare discutate cu uh, Comisia. Este vorba despre utilizarea frecventă a misiunilor externe ale serviciului pe care îl conduc. E o muncă enormă pe care o fac împreună cu comisarii. Domnul comisar Cioloș, responsabil pentru agricultură, a acționat împreună cu mine atunci când am avut inițiative în Anatolia sau în China. Am pus la punct uh, cu colegii uh, mei uh, strategia digitală. Domnul Tajani este un uh, ajutor uh, prețios atunci când vine vorba de constituirea task force-urilor. Domnul Barnier și cu mine ne-am implicat în susținerea discuțiilor care vizează domeniul uh, uh, apărării. Cu alți colegi ne-am implicat în rezolvarea uh, crizei din Siria. Există, practic, o cooperare de zi cu zi cu colegi precum domnul Fiule sau domnul Pibalx. și pentru asta le mulțumesc. Apoi, uh, care este rolul SAE în definirea orientării strategice în ceea ce privește instrumentele financiare? Ei bine, ne dorim să existe o coerență între politicile financiare și politicile de dezvoltare. Apoi, în ceea ce privește cel de-al doilea domeniu, sunt de acord că e nevoie de mai multă claritate în uh, ceea ce privește uh, autoritatea pe care o au diferitele niveluri în cadrul serviciului. În raport, cred că ar trebui să apară într-o manieră structurată această reprezentare și trebuie să mergem mai uh, departe atunci când vine vorba de a mandata uh, anumite uh, misiuni pentru ministrii de externe ai statelor membre pentru a avea un impact colectiv atunci când vine vorba de poziția Uniunii Europene. Stimați deputați, am văzut adesea că miniștrii de externe merg împreună să transmită mesaje ca echipă în numele Uniunii Europene și în numele uh, statelor lor în același timp. În cele din urmă, vorbim despre structura și operarea serviciului. Am făcut mari progrese și mă bucur că se recunoaște acest fapt. Cu toate acestea, mai sunt încă foarte multe de făcut. Salut uh, faptul că se pune accentul pe misiunile noastre civile. Avem cam 7000 de persoane în aceste misiuni la Pristina, Mogadishu, Tripoli, Bagdad și în alte locuri. Susțin propunerea dumneavoastră de a ameliora viteza și eficacitatea acestor operațiuni și luarea deciziilor în domeniul PESC și PSAC. Este necesară integrarea serviciilor și structurilor respective și am discutat și despre simplificarea colaborării cu statelor membre. Va fi foarte important acest lucru în pregătirea Consiliului European din decembrie. Salut și uh, ameliorarea structurii interne, clarificarea raportării, mai ales dată fiind situația bugetară existentă. Încă din bugetul uh, pe 2014 voi propune modificări și cred că trebuie să se poată merge și mai departe în contextul tranziției instituționale de anul viitor. Sigur că chestiunile legate de personal ne atrag atenția, sunt remarcate și în raportul dumneavoastră și în contribuția statelor membre, însă cel mai important pentru noi este criteriul calității și am avut mare noroc cu calitatea persoanelor angajate până acum. Doresc să mulțumesc echipei de management pentru toată munca dificilă pe care au întreprins-o în ultimii trei ani. Raportul anual privind personalul pe care îl vom prezenta în curând Parlamentului cred va confirma progresul făcut de noi pentru a ne asigura că toate statele membre sunt uh, reprezentate și că femeile joacă un rol important în poziții cheie de management și în delegații. 18% din personalul SAE provine din statele membre, ceea ce este o cotă foarte apropiată de uh, cele 20% din populația totală a Uniunii Europene. Aceste cifre reflectă faptul că au fost transferați și funcționari de la Comisie și de la Consiliu. Echilibrul de gen este și va rămâne o prioritate foarte mare pentru mine. Însă și chiar avem femei 24 uh, care conduc delegații, deci creșterea a fost de 100% și am anunțat că vom mai angaja în delegații uh, femei în 2013. Secretarul general a fost foarte activ în promovarea rețelelor de susținere pentru femeile din acest serviciu. M-am apropiat foarte mult de obiectivul de o treime de recrutare de, diplo- de diplomați naționali. Ați vorbit și despre o prezență puternică a funcționarilor permanenți. Sunt de acord că avem nevoie de o strategie de angajare care să ofere perspective de carieră foarte promițătoare pentru toate categoriile de personal, inclusiv uh, pentru cei veniți de la Comisie și de la Consiliu. Mă bucură foarte mult faptul că anul viitor se vor, uh, vor fi deschise posturi uh, la SEAE și pentru funcționari din Parlament, o altă instituție foarte importantă și de asemenea și posturi pentru uh, croați. Sigur că nivelul nostru de ambiție este întotdeauna restrâns de resursele disponibile și trebuie să ținem și noi cont de situația bugetară. Mulțumesc Parlamentului pentru sprijinul acordat. Știți că multe resurse au fost moștenite de la Comisie, de la Consiliu și ne bazăm foarte mult pe Comisie pentru susținere. Am eliminat duplicările, am uh, reușit să găsim resurse pentru noi misiuni și, uh, după cum am spus întotdeauna, se va crește, va fi prezent și va rămâne în locuri unde situația e foarte periculoasă și, de asemenea, va reacționa la schimbări. Avem noi delegații în Libia, de exemplu. Însă, în multe cazuri, aceste lucruri sunt legate de costuri de securitate foarte importante. 13 milioane sunt cheltuite pentru Kiev, Bagdad și alte locuri eh, cu risc. Doresc să atrag atenția statelor membre că, analiz, că ar trebui să analizeze potențialul de a face economii în serviciile lor diplomatice naționale, pentru că, ă, pe măsură ce noi ne dezvoltăm, va fi posibilă o colaborare tot mai profundă în lumea întreagă. Resursele sunt cheie în orice fel de discuție când vorbim despre activitățile noastre, fie activități de protecție, fie activitățile delegaților. Sunt domenii în care deocamdată avem o expertiză și competențe limitate. Schimbările nu se vor petrece peste noapte. În concluzie, doresc să salut acest raport. Veți vedea că corespunde cu propunerile mele de revizuire am trecut de la niciun serviciu la un serviciu existent și funcțional. Sunt foarte recunoscătoare pentru susținerea oferită de Parlamentul European și de eurodeputați în crearea acestui serviciu și sper că veți continua să duceți contribuția dumneavoastră foarte importantă la această provocare până la sfârșitul mandatului meu și după aceea. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Ashton. Are acum cuvântul un minut, doamna Neinski, în numele Comisiei pentru Bugete. Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Брок. Mulțumesc. Dragi colegi, domnule Brock, doamnă comisar, în ultimii doi ani am uh, discutat foarte mult despre structura SEAE. Acum a venit momentul să discutăm despre evoluția viitoare a acestui serviciu ca vârf de lance al diplomației europene. Vreau să vă spun că sunt de părere că finanțarea strategiilor, uh, delegațiilor europene de importanță strategică trebuie să depindă de interesele europene, trebuie să acordăm prioritate uh, delegațiilor celor mai importante din Serviciul de Acțiune Externă. Numai așa vom putea să utilizăm cât mai, uh, cât mai eficient resursele și experții. Sunt de părere că Serviciul European de Acțiune Externă și Ministerele de Externe din statele membre trebuie să colaboreze tot mai strâns, atât în domeniile operative, cât și în schimb de experiență. Numai așa ne vom putea asigura că Europa este unită pe acest plan și că se aplică prioritățile comune. În încheiere, doresc uh, să Vă felicit pentru eforturile de a avea un echilibru geografic în SEAE și uh, pentru faptul că ați angajat funcționari din Europa Centrală și de Est. Mulțumesc, doamne Ashton, și pentru faptul că a acordat atenție echilibrului de gen. Domnilor și domnilor, această dezbatere nu este un exercițiu de retorică instituțională. Reprezintă un uh, moment în care să ne gândim la rolul UE pe scena internațională. Mulțumesc, stimată colegă. Nu-l văd pe domnul Calfin la locul său. Era acum momentul să intervină pentru Comisia de Control Bugetar. Haideți să vedem dacă mai vine mai târziu. Trecem acum la vorbitorii în numele grupurilor politice și dăm mai întâi cuvântul două minute domnului Sala Franca în numele PPE. Eh, Mulțumesc. Domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, doamnelor și domnilor deputați, aceste recomandări și bineînțeles că uh, îi felicit pe, doi, pe cei doi raportori, spuneam că aceste recomandări uh, decurg firesc din recomandările și concluziile Consiliului din 2010 se impune o primă idee și anume că acest serviciu există, funcționează și este foarte clar că trebuie să uh, recunoaștem și meritele doamnei înalt reprezentant și a colaboratorului săi, cei mai apropiați, domnul Vimon mai ales. În fine, apoi trebuie să vedem cum evoluează în continuare acest uh, serviciu. Consiliul i-a fixat niște Uh, limite, i-a fixat niște obiective. Este foarte clar că nu puteți să faceți uh, miracole având în vedere resursele limitate puse la dispoziția dumneavoastră, pentru că la urma urmei se aseamănă cu situația, bugetul SAE este la fel de mare ca cel al unei țări, cum ar fi bugetul afacerilor externe din Danemarca. În orice caz, serviciul merită să fie consolidat, inclusiv rolul și prerogativele uh, uh, doamnei înalte reprezentant și apoi, bineînțeles, să se dea mai multe sarcini miniștrilor de externe, care ar putea să implice mai mult și bineînțeles că trebuie să existe și mai multe sinergii. Am văzut un exemplu pozitiv uh, în uh, relația dintre Spania și Yemen prin intermediul personalului consular. În orice caz, uh, trebuie să profităm de experiența tuturor diplomaților de carieră din Europa, să îi integrăm pentru că ei au experiență să profităm de asemenea de experiența funcționarilor europeni din toate instituțiile. Și aș vrea să ne mobilizăm cu toții pentru ca Europa să vorbească într-un singur glas și pentru a avea o politică externă mai eficace, mai coerentă, mai vizibilă și astfel statele membre să nu ajungă în situații atât de penibile cum a fost cea cu Siria. Trebuie să găsim, bineînțeles, partea pozitivă a lucrurilor. E vorba de interesul comun. Mulțumesc foarte mult. Urmează doamna Gomes de la Socialiști. Construir uma instituição do começo nunca é tarefa Construirea unei instituții de la zero nu este niciodată o sarcină ușoară. Eu consider că doamna Ashton merită toată recunoștința și mulțumirile noastre. ultimii ani ne-au făcut să asistăm la constituirea acestui serviciu, apoi la funcționarea sa și la uh, îndeplinirea ambiției sale de a stimula o uh, politică comună, de a stimula valorile uh, europene și de a acționa în interesul uh, Uniunii Europene în lume. Am avut uh, rezerve la început în a ne identifica cu uh, aceste uh, obiective. Uh, dar e clar că acest serviciu uh, a reușit să asigure o coordonare între toate instituțiile și serviciile care au impact peste tot în lume, în domenii precum uh, ajutorul uh, umanitar, serviciile și așa mai departe. E important și rolul uh, vicepreședintei Comisiei uh, atunci când uh, e vorba de a ne asigura că avem suficiente resurse la dispoziție. Sub conducerea dânsei, instituția trebuie să funcționeze foarte bine, dânsa trebuie să provoace luarea unor decizii și așa mai departe. De asemenea, în ceea ce privește uh, um, PSAC și PESC, uh, e clar că trebuie să ne interven- să uh, uh, acționăm pentru ca statele membre să poată să pună în comun resursele pe care le au pe timpuri de criză. Resursele noastre trebuie raționalizate pentru uh, a ne asigura că, în calitatea noastră de Europa Unită, putem să ne îndeplinim obligațiile la nivel internațional. În cele din urmă, orientările noastre pentru acțiunile uh, viitoare trebuie să fie uh, protejarea drepturilor uh, omului și intervenția pentru pace. Trebuie să susținem această misiune și să ne asigurăm că instrumentele necesare uh, pentru acest obiectiv există. Trebuie susținute dialogurile cu statele uh, terțe pentru problema drepturilor omului, cu China, cu Rusia, India, Brazilia. Uh, Uh, trebuie să ne asigurăm că demersurile lor sunt transparente uh, atunci când vine vorba despre uh, obiective și rezultate atinse. Mulțumim, doamnă Gomez. În numele liberalilor, doamna Nici are cuvântul. Doamna înalt reprezentant, prin tratatul de la Lisabona, politica europeană de securitate comună și de apărare a ajuns, să spunem așa, la majorat a primit bazele unei, unui serviciu european de diplomație real. Sigur că nu puteam să-i spunem serviciu diplomatic, pentru că este apanajul statelor membre să aibă diplomații. De aceea i-am spus serviciul de acțiune externă. Din același motiv, nici nu există ambasade UE, ci delegații UE. Și uh, șefii acestora nu pot purta titlul de ambasadori. Ei sunt șefi de delegație. Toate aceste lucruri pot părea detalii mărunte și, de fapt, ne dezvăluie cum funcționează ministerele de externe ale statelor membre și cât au fost de reticente în colaborarea cu acest nou venit. Simpla existență a unui SAE funcțional, la mai puțin de trei ani de când a început să funcționeze, reprezintă un element pozitiv în sine, și chiar un mic miracol de care trebuie să ne bucurăm. Sigur că e loc de mai bine și chiar mult loc de mai bine. Aveți trei roluri în același timp, înalt reprezentant, șef al Consiliului de Afaceri Externe și vicepreședinte al Comisiei. Ar fi nevoie pentru aceste trei roluri de o forță supraumană și de ubicaitate. Aveți foarte multă energie, doamna Ashton. Cu toate acestea, ar mai fi loc pentru uh, niște adjuncți, unul sau mai mulți, care să poată, inclusiv politic, să reprezinte această funcție de înalt reprezentant. E nevoie de flexibilitate, e nevoie de flexibilitate ca să se permită adaptarea la situațiile care se schimbă rapid. Și trebuie să evităm suprapunerile și uh, duplicările de funcții între instituțiile europene. Mulțumesc, stimată colegă. Două minute are acum, în numele verzilor, doamna Brandner. Thank you, Mr. President, and Mulțumesc, domnule președinte, și bun venit, doamnă Ashton. Așa cum au spus colegii, este clar că ați uh, reușit multe în ultimii trei ani și trebuie să vă lăudăm. Sunt de acord de asemenea cu cei care au spus că întotdeauna este loc și de mai bine și vreau să vă spun că acest exercițiu este un exercițiu serios de revizuire și nu o simplă formalitate. De aceea vreau să spuneți mai multe aspecte. În primul rând, unul dintre principalele obiective ale serviciului, așa cum a spus și dumneavoastră, este acela ca Uniunea Europeană să devină actorul numărul unu în ceea ce privește uh, Uh, prevenirea riscurilor, găsirea de soluții pentru crize și așa mai departe. Și cred că ați reușit foarte bine în ce, în ce privește Serbia și Kosovo, însă vreau să vă reamintesc că într-o situație cum ar fi Siria nu s-a făcut foarte mult, însă ați făcut câte ceva, se vede pe teren. Trebuie însă să mergem și mai departe. Trebuie să mergeți mai departe. Rolul dumneavoastră de vicepreședinte a Comisiei trebuie să fie luat încă și mai în serios. Apoi, cred că trebuie ca structurile trebuie să fie, să fie mai bine integrate. Uh, acum trei ani am, am avut o structură, domnul Vimon ne spune că, da, iată care este structura, însă vreau să spun cu tot respectul că nu avem poate structura necesară uh, pe care ne-am dorit-o și eu sunt convinsă că așa acum trei ani că o mai bună structurare a serviciului va putea să dea rezultate mai bune în rolul uh, Uniunii Europene de, pentru ieșirile din criză în orice caz, eu cred că avem prea multe persoane la vârf, prea puține pe teren și nu există o linie de comandament foarte clară. Asta s-ar putea afecta eventual și în partea bugetară. O altă problemă, echilibrul de gen. Ați promis un plan de acțiune pentru a înlătura aceste obstacole structurale în calea femeilor, pentru că ele nu sunt puține în domeniul diplomației și cred că ar fi bine să urmăriți mai cu atenție acest proces în cadrul revizuirii, bineînțeles. Apoi, da, sunteți o uh, persoană cu trei posturi diferite. Vă rugăm frumos să vă luați adjuncți ca să nu, vă dăm, să nu dăm întotdeauna vina pe dumneavoastră, pentru că nu puteți, bineînțeles, să vă clonați și să fiți în mai multe locuri în același timp. Mulțumesc foarte mult în numele conservatorilor și reformiștilor pentru două minute, domnul Tanok. Domnule președinte, inițial am fost uh, sceptic în legătură cu SAE uh, și cu potențialul uh, pe care îl avea primind atâta putere din partea Guvernului Național. Însă acum mi-a mai domolit puțin părerile. Sub doamna Chetiașen am văzut cum se naște o instituție de la zero și am văzut potențialul său de a aduce valoare, un plus de valoare în domeniul PSAC și PESC Ehm, am văzut că toate statele membre pot vorbi pe o singură voce și că nu se naște niciun conflict cu NATO. Eh, practic, eh, am ehm, organizat operațiunea Atalanta, s-a uh, redus pirateria pe coasta Somaliei, de asemenea s-a intervenit în Mali, în uh, Birmania, uh, de asemenea s-a mediat acordul dintre Serbia și Kosovo. Practic se demonstrează clar ceea ce ne dorim din partea SEO, o organizație la scară largă care să îndeplinească anumite criterii și parametri. Uh, putem însă să ne gândim la o extindere a domeniului de, de funcționare al uh, SAE și la alte domenii. Dar uh, ECER nu poate accepta situația în care trupele europene funcționează ca trupe de acțiune militară rapidă, chiar dacă asta își doresc britanicii sau francezii. aceleași uh, trupe uh, franceze și uh, britanice ar putea să fie uh, trimise în acțiune, însă fără să se ceară uh, aprobarea prealabilă a guvernelor lor. Uh, E clar că există anumite uh, priorități uh, cu privire la bugete, însă este inacceptabil să forțăm uh, statele individuale să ia decizii periculoase care să meargă împotriva intereselor naționale. Grupul ECE, de asemenea, respinge um, contribuția statelor membre din Consiliu. E clar că avem un cadru instituțional care presupune că uh, trebuie să respectăm regulile, pentru că dacă nu, uh, dăm apă la moară uh, celor care um, um, se pronunță împotriva acțiunilor instituțiilor europene. Însă vreau să mă întreb, doamnă Ashton, de ce nu există o delegație în Panama și de ce există una mare în Barbados? Mulțumesc. A, domnule Tenoc, primiți o întrebare prin cartonașul albastru? Domnul președinte, nu voi da cuvântul uh, uh pentru a pune întrebări prin uh, cartonașul albastru celor care uh, au ocazia să intervină mai târziu, pentru că altfel uh, uh i-am favoriza, aceștia ar putea vorbi de mai multe ori. Dau acum uh, cuvântul uh, uh, Earl of Dartmouth în grupul FD. SAE este serviciul extern al Uniunii Europene. Un serviciu extern bazat pe presupunerea că există interese comune ale celor 27 de state membre. Este o eroare de judecată. În Libia, numai 8 state europene au participat la acțiune și nu 27, iar unul dintre acestea nu era membru UE. Din cele, cele 27 de state membre sunt, ca să uh, le spun într-un fel deosebit, o coaliție a celor lipsiți de voință și unor și mai puțin de atât. Este o rușine și cât de mult costă acest serviciu extern al UE. Ă, funcționarii SAE sunt foarte bine plătiți. Până la 100 de funcționari se bucură de salarii care sunt mai mari decât cele ale ministrului de externe al Regatului Unit. Atmosfera financiară are drept consecință faptul că Regatul Unit își închide ambasadele și consulatele. Cu toate acestea, suntem obligați să contribuim și contribuim substanțial la uh, serviciul extern al Uniunii Europene pentru a promova o politică externă care nu este, și repet, nu este a noastră. SEAE demonstrează încă o dată că uh, Regatul Unit, ca membru al Uniunii Europene, are o influență în lume tot mai mică. Mulțumesc, stimate coleg. În numele GUE are cuvântul domnul Willy Meyer. Bueno, nuestro grupo tuvo muchas reticencias y las sigue. Domnule președinte, în grupul nostru am avut destul de multe reticențe față de acest serviciu din pricina structurii, a mandatului său și din pricina lipsei de control democratic direct deci, din partea Parlamentului European. Uh, Ehm, politica externă, prerogativă a statului membru, este tot timpul sub cauțiunea parlamentelor naționale. Nu se întâmplă asta aici și avem o mare problemă. Se suprapun aici niște servicii și funcțiuni ehm, în politica externă. E vorba de acțiunea europeană și apoi acțiunea statelor ehm, membre. Trebuie ca Parlamentul European să fie mai bine recunoscut în rolul său. Și de fapt, suntem foarte departe de obiectivul nostru de politică de comună, de securitate comună, uh, unitară. Ne trebuie o astfel de politică de securitate și externă comună care să fie într-adevăr bazată pe dezarmare, demilitarizare, pe cooperare și pe soluții politice la uh, conflicte. Mulțumesc foarte mult! Am terminat uh, numele grupurilor. Acum uh, diversi colegi uh, s-au scris la cuvânt. Un minut și jumătate, domnul Protasiewicz, vicepreședinte. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowna pani Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Stimată doamnă înaltă prezentată, aș dori să încerc mi a spune că SAE, care a început de la zero acum de ani și jumătate, s-a dovedit a fi foarte eficient și util. Pentru a justifica această opinie, pot să vă spun câte ceva în legătură cu situația care vizează uh, Serbia și Kosovo, uh, proiectul uh, nuclear iranian sau operațiune împotriva piraților din Somalia. Pot să vă spun că mă ocup de parteneriatul cu statele uh, estice și pot să vă spun că sunt mulțumit de faptul că uh, politica noastră de vecinătate care include parteneriatul estic este uh, prezentă în acțiunile SAE. Deciziile care vizează delegațiile Uh, Uniunii Europene în statele din parteneriatul estic uh, ar trebui și ele privite într-o manieră pozitivă. Însă, totuși, uh, aș dori să vă solicit să consolidați poziția șefilor de delegații, cel puțin prin a delega anumite sarcini unor funcționari de rang inferior, pentru ca șefii de delegații să poată să se ocupe doar de chestiunile majore. Însă, evident, mai e loc de îmbunătățiri și aș dori să vă atrag atenția la uh, opinia Amnesty International care spune că atunci când vine vorba despre protejarea și promovarea drepturilor omului, Uniunea Europeană este mai puțin eficientă astăzi decât era înainte de fondarea SAE. Prin urmare, trebuie să acționăm aici. Vă mulțumesc. Uh, mulțumesc, domnul președinte. Următorul vorbitor pentru un minut este doamna Iaconsari. Mulțumesc, domnule președinte. În lume se redistribuie puterea, de aceea e foarte important ca Uniunea Europeană să se exprime într-un singur glas în domeniul afacerilor externe. Este important ca SAE să devină mai eficient. Lady Ashton a lucrat foarte mult pentru a atinge acest obiectiv, iar uh, acest uh, serviciu de importanță istorică a fost realizat. Cu toate acestea, Ehm, mă tem că ați fost o prizonieră a birocrației existente și că nu ați desfășurat toate politicile așa cum ați fi dorit. E clar că trebuie eliminată birocrația și hârțogăraia, trebuie să se evite duplicările, trebuie să informăm statele membre și diferiții actori uh, și aș dori să mă refer la un factor, și anume că SAE ar trebui să uh, devină mai apropiat de cetățeni. Asta s-ar putea realiza dacă ne-am ameliora acțiunile în domeniul serviciilor consulare. De exemplu, atunci când un cuplu finlandez și un cetățean austriac au fost răpiți în Yemen, nu mie nu mi-a fost clar dacă SAE a participat în vreun fel la eliberarea lor sau dacă a lăsat această problemă pe seama statelor membre. Dar în orice caz vă mulțumesc pentru activitățile de până acum și pentru raport. Mulțumesc, Lisa. Are acum cuvântul 1 minut 30, domnul Lambsdorff. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să Reamintesc că acum uh, trei ani, împreună cu Francisca Brand, am uh, discutat și am pus în discuție crearea unei rețele uh, de acțiune externă. Ne-am întâlnit cu membrii universitari și ONG-uri și așa mai departe. Astăzi însă putem să spunem că recomandările de atunci au, au arătat că um, în alta reprezentant nu poate să fie prezent peste tot, de exemplu. S-a dovedit acest lucru, munca sa este foarte dificilă și deci nu poate să îndeplinească mandatul său fără a avea niște ajunți politici, uh, așa cum s-a arătat și intervențiile din, din Parlament de astăzi. Un alt aspect uh, care s-a discutat pe lângă acest uh, leadership unic Um, bine, nu ne deranjează persoana dumneavoastră, însă nu ne-am dorit să existe o eminență cenușie, cumva, care să scape controlului parlamentar. Ne, avem nevoie de transparență în domeniul leadership-ului um, cu informații cât mai multe transmise Parlamentului. Aceasta este foarte important. Deci o observație făcută și acum trei ani care este valabilă și astăzi. Așa cum a spus și domnul Tanoc, da, se închid ambasade și, într-adevăr, pe de altă parte, se poate să aducă valoare adăugată pentru că arată că poate să fie prezentă în continuare pe teren. Mulțumesc foarte mult pentru că ai respectat uh, foarte bine timpul și ai înțeles ce trebuie să faci. Acum dau cuvântul doamnei ce cu minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Ashton, doamnelor și domnilor, și eu doresc să o felicit pe doamna Ashton și echipa sa pentru ce a realizat în acești doi ani și jumătate. Nu a fost deloc o joacă de copii și merită laudă și recunoaștere, pentru că nu cred că s-a mai întâmplat ca o structură, o întreprindere, o instituție să fie clădită de la zero și să fie mai întâi numiți cei de sus din funcțiile de vârf și apoi să fie angajați cei mai mici. Este într-adevăr o realizare și merită toată lauda și recunoașterea noastră. Cred că s-a mai spus, este cu adevărat nevoie de o forță supraomenească ca să reușești în această întreprindere. Îmi pare și mie rău că ambasadele Uniunii Europene nu se pot numi ambasade, ci se numesc delegații. Sper că pe viitor se va putea schimba acest lucru. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați reușit să aduceți Serbia și Kosovo la realizarea unui tratat. Este cu adevărat o reușită care va rămâne în istorie. Eu am fost raportoarea Parlamentului pe subiectul Kosovo. Există foarte multe obstacole în calea desfășurării întregului potențial al SEAE și două dintre acestea nu țin de SEAE, ci țin de structura Uniunii Europene, țin de regulile de majoritate din Consiliu și țin și în anumite invidii ale unor state membre mai mari care nu doresc realmente ca Serviciul European de Acțiune Externă să joace un rol central, să joace un rol important în politica externă europeană. Însă nu e vina dumneavoastră, e vina altora și uh, sper ca pe viitor să se ajungă la un nou nivel. Structurile uh, sper să fie mai simplificate și dumneavoastră sau uh, succesorul dumneavoastră să facă ce este necesar. Văd că s-a luptat ca să fie mai multe femei în poziții de vârf în SEAE, ați avut succes aici, ar, ar fi nevoie și uh, aici ca statele membre să numească mai multe femei ca să vă fie mai ușor și dumneavoastră să aveți de unde alege. Președintele întrerupe, Ulrich Ețai, depășit timpul, are cuvântul un minut domnul Coval. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, dziękuję pani przewodnicząca. Obserwuję pracę. Mulțumesc. Doamna comisar, am urmărit uh, acțiunile SAE în țări precum uh, Belarus, Ucraina, Moldova și altele pe care le-am uh, vizitat. Acestea sunt uh, exemple de succese. Poate spune că SEA a devenit un element uh, al peisajului european. Și mi-aș dori ca mm, partenerii noștri din uh, parteneriatul estic să poată privi SEAE ca pe un uh, partener uh, în Europa care le va aparține și lor în viitor. Însă uh, ce lipsește? Noi încercăm să consolidăm SEAE în mod artificial. Haideți să facem asta uh, printr-o abordare moderată, prin multă muncă. Cred că Astea vor putea reprezenta până la urmă aturile SAE, dar ce lipsește. Dumneavoastră vă exprimați într-o manieră foarte frumoasă în legătură cu drepturile femeilor, dar haideți să vorbim puțin și de, despre drepturile creștinilor, care sunt persecutați în foarte multe regiuni și care au nevoie de vocea dumneavoastră, doamnă comisar, și care uh, solicită Comisiei Europene sprijin. Avem nevoie de un echilibru național mai bun, pentru că uh, Polonia este uh, foarte departe în statistici. Dacă SAE este să aibă succes, atunci trebuie să vă asigurați că acest echilibru este respectat. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Covas, pe domnul domnul președinte. Uh, urmează domnul Van Hecke pentru uh, două minute. Dank u, voorzitter. Het spijt mij een beetje dat ik de heersende consensus moet... Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că o să distrug acest consens care s-a creat în, în Parlament. După părerea mea, Serviciul European de Acțiune Externă este un model de cum nu trebuie să se procedeze și chiar e o instituție de care trebuie să scăpăm. Eu, totuși, aș putea să aprob aceste recomandări pentru că este vorba de dorință de îmbunătățire, însă, totuși, nu pot să nu atrag atenția asupra mai multor aspecte, chiar dacă doamna Ashton se va retrage în curând, chiar dacă uh, scăpăm de toți acești diplomați plătiți mult prea bine, chiar și așa problema rămâne în picioare. Uniunea Europeană nu este un stat federal și Uniunea Europeană nu este gata pentru o politică externă comună și pentru serviciu diplomatic comun ați putea să regretați asta, asta ar fac și eu, o regret și eu, însă, având în vedere aceste lucruri, cred că este păcat să pompăm sute de milioane de euro anual într-un proiect cât se poate de inutil. Mulțumesc foarte mult, drag coleg. Urmează domnul Danjon. Mulțumesc, domnule președinte, doamna înalt reprezentant. Serviciul de acțiune externă și funcția pe care o ocupați dumneavoastră astăzi reprezintă creații pozitive ale tratatului de la Lisabona. În ciuda imperfecțiunilor, în ciuda ajustărilor care mai sunt necesare și a criticilor aduse uneori, haideți să nu uităm că atunci când îi întrebăm pe cetățeni în ce domenii și-ar dori ei ca Uniunea Europeană să joace un rol mai activ și mai colectiv, este întotdeauna numită securitatea și apărarea, ca priorități. Este deci un lucru foarte pozitiv că s-a petrecut această evoluție și e clar că nu doar în trei ani se poate crea un corp diplomatic și o cultură diplomatică comună, dar progresele există, nu pot fi negate. Vreau și eu să subscriu la recomandările făcute de raportorii noștri excelenți, Gualtieri și Broc, și aș dori să insist în deosebi asupra misiunilor civile și militare ale Uniunii Europene. În funcția mea m-am întâlnit cu toți șefii de misiune, am vizitat toate misiunile și foarte adesea se face aceeași afirmație. Planificarea este prea greoaie, uneori nu funcționează bine, coordonarea este insuficientă, flexibilitatea este practic inexistentă. Trebuie să ameliorăm neapărat toate aceste lucruri pentru că este în joc credibilitatea în teatrele externe și chiar și vizibilitatea noastră. Doamna înalt reprezentant, doresc să uh, insist asupra rolului dumneavoastră de vicepreședinte a Comisiei. Trebuie ca țevăraia Comisiei uh, mecanismele de finanțare să fie mai utiliz utilizate mai eficient în serviciul misiunilor externe. Mulțumesc, domnule Danjon. Are acum cuvântul doamna Muniz, un minut presidente. Quiero destacar de esta recomendación. Mulțumesc, domnule președinte. În recomandarea Parlamentului se regăsesc două aspecte pe care le salut. Mai întâi, încercăm să ajutăm la promovarea unei mai bune cooperări între Comisie și Secretariatul Consiliului, apoi solicităm un rol mai flexibil pentru un altul reprezentant. În anumite cazuri, acesta ar putea fi înlocuit de alți comisari sau alți membri ai personalului. E clar că avem o abordare ambițioasă prin care încercăm uh, să facem ca SAS să dea uh, prioritate diplomaților uh, naționali ai căror ambasade sunt închise și apoi de a-i distribui pe acestea în cadrul misiunilor Deocamdată însă trebuie să ne asigurăm că nu reducem uh, anumite uh, garanții pentru uh, cetățenii Uniunii Europene în state terțe. Atât Serviciul European de Acțiune Externă cât și Parlamentul n-au reușit să rezolve problema dezechilibrului de gen. Vorbim de procente uh, mici. Uh, de reprezentare feminină în uh, personalul uh, uh, serviciului sau în delegații. Prin urmare, trebuie să încercăm să corectăm această situație. Puteți să o faceți, aveți instrumente la dispoziție. Sunt uimit că n-ați făcut-o încă. Și regret faptul că delegația PPE a um, respins un amendament înaintat de uh, către socialiști uh, prin care se solicitau anumite uh, cote și respectarea anumitor angajamente asumate de Parlament. V-ați depășit timpul, spune domnul președinte. Doamna Iatemac, un minut. Iloinen, ia. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că avem acest raport care promovează serviciul uh, European de Acțiune Externă, dimensiunea sa teritorială, deci e vorba deci de o echilibrare teritorială, deci toate statele membre sunt reprezentante pe picior de egalitate în Serviciul de Acțiune Externă și este foarte bine. Din păcate, astăzi vedem totuși că 40% dintre diplomați sunt totuși în naționalitate franceză. Sunt de calitate, bineînțeles, aceste persoane, dar avem și altele. Iar 18% uh, s-a spus dintre persoane provin din uh, noile țări uh, membre, pe când Într-adevăr, asta înseamnă că restul de până la 80% vin din țările vechi, deci nu văd unde este echilibrul la care se aspiră. Mulțumesc foarte mult, domnul Potrovski. Mulțumesc foarte mult. Revizuirea funcționării SEAE ar trebui să fie un moment în care să analizăm și echilibrul geografic din acest serviciu. În raport, la articolul 40, Parlamentul European subliniază necesitatea de a fi utilizate toate acțiunile posibile pentru a menține sau a uh, introduce eventual echilibrul geografic la toate nivelurile, pe toate posturile. Cu toate acestea, echilibrul lipsește diplomați din statele membre, inclusiv din Polonia, sunt minoritari în SEAE. Dacă este să-i comparăm cu diplomații din așa zisele state membre vechi. Polonia este cel de-al șaselea stat european ca mărime și are o, din 140 de delegați, delegații ar trebui să aibă 12, nu 4 cum are acum polonezii sunt subreprezentați și în pozițiile inferioare din Serviciul European de Acțiune Externă. Din 3.000 de funcționari, sunt numai 3% polonezi. Parlamentul European ă, trebuie să pună accentul pe echilibrul geografic și să se gândească la introducerea de cote naționale. Mulțumesc un minut și jumătate, domnul Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că textul recomandării Brog

ce structuri pot fi ameliorate. Am văzut în ultimii ani multe crize, de exemplu Siria, și a devenit clar că avem nevoie de un rol politic de conducere foarte puternic al înaltei reprezentante și că uh, este necesar acest lucru pentru a aduce o politică externă comună adecvată. Doamna Ashton, puteți face mai multe pentru că sunteți și vicepreședinte al Comisiei și sunteți și uh, Um, șefa Consiliului de, de Afaceri Externe. Noi suntem aici ca să vă susținem. Este nevoie de structuri simplificate, de o mai bună coordonare pentru a spori eficiența SEAE. Politica externă are șansa de a um, nu conține și politica de vecinătate care a rămas la comisie și care face obiectul metodei comunitare. Politica de vecinătate nu trebuie să fie susținută prin această structură neapărat. Vrem să vă felicităm pentru munca depusă până acum. Ați eh, reușit foarte bine și vreau mai ales să-l menționez pe colegul din stânga dumneavoastră care a făcut o treabă extraordinară și mai ales în colaborarea cu Parlamentul. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Wolf! Un minut și jumătate, doamna Gianacu. Mulțumesc Domnule președinte, e adevărat, înființarea acestui uh, serviciu de acțiune externă ne-a adus foarte multe elemente pozitive și aș dori să o felicit pe doamna Ashton în legătură cu tot ceea ce a făcut. Știu că nu i-a fost ușor. Însă, atunci când e să analizăm evoluția acestui uh, serviciu, ne dăm totuși seama că există anumite aspecte care ar trebui să se schimbe. Cel puțin asta solicită Parlamentul. Mai întâi, uh, structura ierarhică aceasta ar trebui să fie modificată, pentru că se pare că anumiți înalți funcționari uh, se pare că se bucură de drepturi uh, mai uh, multe decât alții. Sarcinile trebuie împărțite între serviciu și comisie într-o manieră mai ușor de justificat. Lucrurile nu stau așa astăzi. Ar trebui să existe într-adevăr mai multe femei în cadrul serviciului. La Bruxelles se pune mai mult uh, accentul uh, pe uh, apărare și ar trebui ca serviciul să fie mai eficace atunci când trebuie să reacționeze. Atunci când reacționează, trebuie să o facă mai rapid în străinătate. Însă uh, știm că s-au făcut foarte multe lucruri, că există inițiative, eforturi, însă trebuie de asemenea să uh, facem anumite modificări astfel încât uh, acest serviciu de acțiune externă a Uniunii Europene să demonstreze într-o manieră mai bună cetățenilor rezultate uh, care sunt mai vizibile, pentru că deocamdată multe dintre aceste rezultate nu sunt vizibile. Având în vedere eforturile care au fost uh, făcute, rezultatele lasă încă de dorit. Deci trebuie să facem un, rezultat, uh, un efort suplimentar. Mulțumim, domnul Cortes. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să o felicit pe doamna vicepreședinta Comisiei Europene Uh, o diplomată de înalt nivel care desfășoară activități uh, extraordinare și bineînțeles că serviciul este încă tânăr și mai avem de așteptat pentru a-l vedea ajuns la maturitate. În orice caz, mă bucur că în alta, comis- în, în alta reprezentantă s-a adresat Comisiei DEVE și în orice caz cred că dialogul între cele două entități s-a îmbunătățit Sperăm că revizuirea la jumătate de mandat va putea să îmbunătățească funcționarea acestui serviciu, mai ales în ceea ce privește îmbunătățirea calității, formării personalului și ce privește calendarul. În plus, vreau să spun că, în ciuda dificultăților uh, de început, eforturile trebuie să continue, să continue în con- pentru că este clar că avem nevoie și de o profesiune de credință comună uh, având în vedere anul 2014 și scadențele care ne așteaptă. Mulțumesc foarte mult. Urmează apoi uh, un minut și jumătate domnul Cucan. Mulțumesc, domnule președinte. Serviciul European de Acțiune Externă ar trebui să fie un pilon stabil și solid al politicii externe europene pentru acest obiectiv trebuie să fie utilizate mai eficient fondurile disponibile. E vorba de o structură nouă, încă la început, încă în curs de perfecționare. În ultimii trei ani am văzut rezultate pozitive, însă au apărut și deficiențe care trebuie să fie remediate. Avem nevoie de un uh, serviciu de acțiune externă puternic și eficient. E nevoie de un leadership politic puternic la acest serviciu. Relațiile externe și politica de vecinătate sunt domeniile în care Uniunea Europeană poate să joace un rol cheie și pentru asta trebuie să reacționăm într-un singur glas care să fie respectat. În al doilea rând, structura aceasta trebuie să um, susțină implementarea politicii externe, trebuie să evităm duplicările în sarcinile noastre. Ministrii de externe trebuie să aibă rolul de a uh, contribui și ei la politica externă a, politi- a Uniunii Europene și avem nevoie în mod clar de un serviciu de acțiune externă transparent. Parlamentul European trebuie să fie ascultat mai des atunci când se iau decizii importante. De asemenea, controlul parlamentar dă legitimitate activităților dumneavoastră și le apropie de cetățeni. În încheiere, dați-mi voie să subliniez și necesitatea de a avea un echilibru demografic în SEAE și vreau să amintesc, doamne Ashton, că sunt foarte importante și uh, contribuțiile diplomaților din statele membre noi. Mulțumesc, un minut 30, vicepreședintele Otmar Caras. Doamnă vicepreședintă, stimate doamne, stimați domni, când îi întrebăm pe cetățeni ce vor de la Uniunea Europeană, spun că, în primul rând, vor o politică externă comună. Competențe clare pentru un chip unic al Europei în lume. Dacă ne uităm la evoluțiile Uh, pe care le-a avut globalizarea, dacă vedem care au fost consecințele sale asupra continentului nostru, ne dăm seama că Uniunea Europeană trebuie să reprezinte continentul nostru pe plan global. Și ambele lucruri sunt posibile doar dacă avem un serviciu de, de e, acțiune externă comun, eficient. Și mai avem multe de făcut. Ne aflăm la începutul acestei evoluții și câteva lucruri nu merg bine. Există o diferență între, există divergențe între funcționarii din Serviciul de Acțiune Externă, dintre funcționarii de la Comisie, dintre funcționarii de la Consiliu. Toate acestea creează ineficiență și această divergență trebuie să fie eliminată. Am aici o notă de la colega Inge Gresle, ea mi-a prezentat aici organigrama Serviciului de Acțiune Externă. Aici se vede clar cât de fragmentat și de greu de controlat este acest serviciu. Înțeleg că există chiar reguli diferite de concediu, responsabilități diferite în cadrul aceluiași serviciu. Trebuie să fie eliminate și acest Parlament vă stă la dispoziție ca să creăm împreună un adevărat serviciu european de acțiune externă care să duc să elimine aceste, aceste divergențe ineficiente. Mulțumesc, domnule vicepreședinte Caras. Doamna Vaidere, un minut 30. Eštons kundze, godātie colegi kopš eiropas ārējā darbības dienesta izveides ir panākts nozīmīgs progress. Stimați colegi, de când a fost creat Serviciul European de Acțiune Externă, am realizat foarte multe lucruri, dar mai sunt multe de făcut. E nevoie de echilibru geografic și, în plus, sunt prea puțini funcționari din noile state membre în acest serviciu. trebuie să se țină cont, în primul rând, de competența în domeniul acțiunilor externe, în primul rând. Trebuie de asemenea să existe un leadership foarte clar, bazat și el tot pe competență. În repetate rânduri am constatat că ambasadorii nici măcar nu comunică între ei și nici măcar nu pot comunica cu localnicii pentru că nu vorbesc limba țării unde sunt trimiși. Este cazul misiunii de la Moscova, care încearcă să creeze contacte la fața locului. Însă nu s-a putut dezvolta rețeaua de contacte prea mult pentru că există un deficit de comunicare acolo. Reprezentanții din statele baltice ar putea să uh, lucreze eficient în delegațiile din uh, vecinătatea estică. Astfel s-ar și arăta clar că s-a făcut o schimbare. Doresc să o invit pe doamna înalt reprezentant să uh, deschidă și o delegație în Turkmenistan. Acest stat este unul foarte important datorită resurselor sale naturale și, de asemenea, pe plan geopolitic. E nevoie de mai multe resurse pentru reprezentare consulară. Acesta ar fi foarte important pentru statele mai mici. Doamna Metzola. Doamna înalt uh, reprezentant, SAE este un lucru important pentru Europa, este o instituție uh, care rezistă în ciuda um, dificultăților uh, economice se pare că își folosește bine resursele. SEE s-a asigurat că împreună avem o voce puternică. Ne-a permis să insistăm în manieră mai coerentă pe uh, valorile europene în nume. Procedurile însă ar putea fi îmbunătățite, iar Uniunea Europeană e clar că trebuie să se exprime cu o singură voce. Este singura cale prin care Uniunea Europeană ar putea să-și folosească poziția pe care o deține în lume. În ceea ce vește raportul pe care îl discutăm, aș dori să mă refer la un aspect specific care este foarte important pentru țara mea, Malta, problema recrutării. În negocierile din Consiliu pentru înființarea SAE, Malta a solicitat includerea unei uh, solicitări legate de recrutare uh, pentru a asigura o prezență uh, cu sens a fiecărui stat în SAE. Mi-ar plăcea ca această condiție să fie respectată, să fie pusă în aplicare mai bine în anii care vin. Din această perspectivă, salut alineatul 40 din recomandare, pentru ca toate măsurile necesare să fie luate pentru a remedia dezechilibrele geografice de la nivelul funcționarilor superior uh, și de la uh, alte niveluri de altfel. Asta ar însemna să rezolvăm dezechilibrul care există în acest moment și să uh, vedem că oficialii și statele membre sunt implicate politic mai mult în acest demers. Mulțumim, spune doamna președinte. Trecem acum la procedura Catch the Eye și dăm cuvântul celor care au solicitat să intervină în cadrul acestei uh, proceduri. Și începem prin a da cuvântul doamnei Coppola. Kuulun niiden meppien joukkoon, joiden mielestä tarvitsemme... Mulțumesc. Eu fac parte din uh, de, eurodeputații care consideră că avem nevoie de o politică externă comună uh, mai puternică. Serviciul European de Acțiune Externă este o condiție esențială pentru a face acest lucru, pentru a face auzită vocea cetățenilor noștri în lume. Și să, unul dintre colegii noștri a reamintit uh, persecuția creștinilor în lume. Serviciul este hibrid, structură hibridă, este greu să faci un diagnostic, nu poți să aștepți miracole numai după trei ani de la înființare din cauza birocrației, deciziile se iau pe mai multe niveluri. Uh, Mali și primăvara arabă sunt exemple pozitive de implicare a serviciului. Sper că s-au tras învățăminte în ceea ce privește apropierea acestui serviciu de societatea civilă în țările terțe. Și în ceea ce privește Turcia, situația din Turcia Cred că ar trebui să fim mai uh, combativi. Bineînțeles că drepturile omului, democrația trebuie să fie luate cât se poate de în serios. Mulțumesc, urmează doamna Gresle. Vreau să uh, vă pun și eu câteva întrebări în legătură cu SAE. De ce continuați cu această organigramă? și pentru că serviciul pare să funcționeze în ciuda organigramei și nu datorită ei. E foarte important rolul jucat de Serviciul European de Acțiune Externă și mă bucur că doriți să îl dezvoltați și mai mult. Abia aștept să văd evoluțiile. Mă interesează și această funcție de reprezentant special. Care este conceptul, care sunt rezultatele până acum și de ce mai există aceste, acești reprezentanți speciali? Poate că ar fi mai bine să fie consolidate pur și simplu delegațiile. Uh, știu că uh, trebuie ca uh, Serviciul European de Acțiune Externă să fie mai eficient. În Europa, în total, sunt plătiți de cetățeni, de contribuabili 55.000 de diplomație, de două ori mai mult decât are SUA. E clar că trebuie ca SAE să înlocuiască mulți dintre acestea și astfel se vor face și economii. Mulțumesc, domnul Agurakis. Κυρία Πρόεδρε, οι ρυθμίσει που προτείνει η έκθεση αποσκοπούν στην αναβάθμιση τη υπηρεσία ω πολιτικό στρατιωτικό μηχανισμό. Doamnă președinte, Uh, scopul uh, raportului uh, este să um, dăm o dimensiune de apărare și de intervenție militară acestei, acestui serviciu. Practic se insistă pe caracterul militar și pe operațiunile militare. Practic, am avea o armată permanentă însărcinată cu apărarea Uniunii Europene care uh, ar presupune mai întâi de toate mișcări tactice. Am avea de-a face cu o structură permanentă de luptă. Statele membre încearcă să intervină, însă, prin intermediul acestui serviciu, dar Parlamentul trebuie informat în acest sens și trebuie spus că scopul real uh, este de a impieta asupra democrației. Vă mulțumesc. Mulțumim. Domnul Melțen are cuvânt. Coleg Melzer. Colegul Melțer. Președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte, ce viziune au europenii cu privire la viitorul Uniunii Europene? Doresc uh, o structură centralizată? care să își conducă centralizat cetățenii și statele membre? Sau doresc uh, exact uh, opusul și anume o uniune uh, în care să se aplice subsidiaritatea, democrația, liberalizarea, o uniune care să fie în stare să reprezinte în lume interesele europene. Sigur, varianta din urmă. Și Europa trebuie să aibă o politică comună externă puternică și un serviciu de acțiune externă puternic. Nu este nicio îndoială. Însă ce avem deocamdată este o uh, strategie bizară dublă. Avem marile puteri care își păstrează forța de a influența politica externă și pe de altă parte avem Uniunea Europeană care pe plan extern este impotentă pur și simplu nu, ă, cetățenii plătesc pentru toate aceste lucruri și rezultatele nu se văd. Avem nevoie, în primul rând, de un serviciu de acțiune externă ă, adecvat. Thank you, madam. Domnul Crisi. Funcționava... Mulțumesc, domn, domnule președinte. Funcționarea și organizarea Serviciului European de Acțiune Externă au fost puse pe picioare acum trei ani, într-un moment în care se cerea echilibrarea puterilor între statele membre, Consiliu și Comisii. Și, așa cum a spus domnul Galtieri, este clar că e vorba de un joc interinstituțional. S-au petrecut în această perioadă și evenimente importante, cum ar fi primăverile arabe, și a apărut și mediatorul european pentru drepturile omului. Iar, într-adevăr, având în vedere aceste lucruri, uh, doamna Ashton ar beneficia de ajutorul unor adjuncți. Ne-a spus, de asemenea, doamna Ashton că cooperează foarte bine cu comisarii din Colegiul Comisarilor pentru Dezvoltare, pentru ajutor umanitar, de exemplu, uh, dar nu numai, sunt și alți comisari angajați în acest proces, pentru că astăzi politica externă nu înseamnă numai ajutoare umanitare, negocieri, ci și economie. Într-adevăr, și miniștrii, miniștrii de externe au un potențial care merită să fie folosit în acest sens. În sfârșit, echilibrul geografic, doamna Ashton a menționat acest aspect, uh, Dânsa vorbea despre influența pozitivă a diplomaților din noile state membre. Mi-ar place ca această reclidare să fie reală. Mulțumesc foarte mult. Urmează în sfârșit doamna Sinclair. Uh, uh, doamnă președinte mulți dintre colegii mei uh, de astăzi de aici au solicitat să vorbim pe o singură voce și că ar trebui să avem ambasador mai degrabă decât șef de delegație. Însă asta, evident, um, presupune um, o anumită atitudine, dar Uniunea Europeană nu are mandat pentru așa ceva. Vreau să spun că SAE are probleme majore deja și cred că um, doamna Ashton are și dânsa o problemă că nu poate vorbi în numele um, a 27 de uh, state, însă uh, dânsa este uh, în parte cel puțin cauza problemelor cu care se confruntă. Dânsa a susținut că nu se schimbă fundamental competența dată cu tratatul de la Lisabona, deși își dorea de fapt mai multă putere. Doamnă Ashton, nu putem să le avem pe toate. Uniunea Europeană poate vorbi cu o singură voce dacă primește un mandat din partea oamenilor. Și acum o ultimă uh, problemă, o întrebare la care chiar vreau să răspundeți această după mează um, uh, în ce uh, funcție v-ați dus la finala Champions League din acest an? Mulțumesc. Doamnă înalt reprezentant, aveți cuvântul acum. The UEFA Champions Final at the invitation of UEFA. Da, am fost invitată la UEFA, de către UEFA, în această calitate, vă spun. În sfârșit, mulțumesc pentru această discuție extrem de eh, vie, mulțumesc pentru comentarii pozitive sau negative. Este vorba de Parlament și toate vocile sunt ascultate, trebuie să fie ascultate. Aș menționa câteva aspecte care au fost uh, puse în lumină. Aș dori să răspund la întrebările uh, adresate în contextul acestei revizuiri. Câteva subiecte, deci, în primul rând. Modul în care funcționăm, sau mai bine zis, modul în care lucrăm cu statele membre, așa cum am spus la început, tratatul de la Lisabona a marcat uh, cumva metoda interguvernamentală și ce se întâmplă la Consiliu, adică o trecere uh, la un alt fel de consens. Și asta este greu atunci când sunt divergențe, însă vreau să vă dau asigurări că toate statele membre interacționează și orice ar fi dezbaterea respectivă este foarte utilă și validă și se caută soluții. Iată, am petrecut 12 ore discutând despre Siria, despre embargo, un exemplu. Apoi, rolul Parlamentului M-am întâlnit cu reprezentanți uh, ai uh, parlamentelor din cele 27 de state membre și este întotdeauna oportunitate de discuții foarte importante. Sunt lucruri pe care mă interesează și fac parte din mandatul meu. În ce privește munca cu statele membre, da, răpirea din Yemen este un exemplu bun și vreau să vă spun că în Finlanda s-au implicat autoritățile naționale, guvernul și uh, am conlucrat foarte bine și așa se întâmplă ori de câte ori avem răpiri ale unui cetățean dintr-un stat membru european. Și aș mai spune ceva. Într-adevăr, miniștrii noștri de externe lucrează foarte bine împreună, călătoresc împreună și fac lucruri în numele și pentru statele membre. William Hague, de exemplu, a, uh, uh, a, am făcut o călătorie împreună, am făcut o vizită împreună și asta a fost foarte bine. Ați vorbit mulți de dumneavoastră de acești adjuncți atât de necesari pentru că ați spus că este greu să fii, să te împarți de mai multe locuri în același timp și este clar că uh, într-o zi pot să mă deplasez până în cinci țări și tot timpul mi s-a reproșat că nu m-am dus și în a șasea țară. Este clar în acest context că președinția rotativă a avut un rol de jucat în acest sens. Atunci când am creat serviciul, uh, structurile preexistente au continuat să uh, funcționeze. Deci am continuat cu anumite structuri. Mă refer la modul în care se reunesc, reunesc consiliile. A fost o muncă în curs. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au lucrat foarte bine împreună. Mă refer la colegiul comisarului, la comisarul Füle, dar și la ceilalți care uh, reprezintă Uniunea Europeană într-un mod sau altul. Miniștrii de externe Vreau să vă spun că de multe ori aceștia pot să dea o declarație la conferințe de presă în numele țărilor, dar și numele Uniunii Europene. Nu este ceva deloc rar. Asta nu uh, înseamnă că nu trebuie să avem o dezbatere mai largă în ceea ce privește uh, viitorul acestui post de înalt reprezentant și de ce poate el să facă. De asemenea, cred că tot ce facem în ceea ce privește prevenirea conflictelor și um, lucruri aferente um, sunt lucruri care trebuie să continue să fie dezbătute. E important să facem aceste acțiuni cât se poate de eficient. Avem mai multe structuri, este adevărat, și structuri, vă spuneam, moștenite pe care eu nu le pot schimba, dar toate acestea se întâmplă cu sprijinul statelor membre. Apoi, când vorbim despre apărare și misiunile de menținere a păcii, sunt de acord cu dumneavoastră. Procesul este prea lent. Mult prea întortocheat, vizează prea multe structuri. Este vorba de decizii importante de care nu vreau să vă duvesc statele membre, însă nu cred că totdeauna trebuie să urmăm acești pași. este important. Atunci când se poate, trebuie să vedem regulamentele în vigoare uh, și avem nevoie și dumneavoastră în acest proces. Totul trebuie să treacă prin acord interinstituțional și uneori asta presupune schimbarea regulilor însă nu este suficient să-ți dorești să se întâmple aceste lucruri. Trebuie să și faci ceva în acest sens. În sens. ceea ce privește ambasadele, delegațiile. Uh, William Hague, uh, vreau să vă spun că a deschis o ambasadă și nu a închis ambasadă. Și mă bucur foarte mult. S-a pus o întrebare despre Barbados și despre Panama. Barbados uh, este foarte în lumina reflectoarelor, dar nu din motive pozitive, avem 44 de persoane, dintre care 3 de la SAE, 6 de la Comisie și restul de 35 tonal local. Ei se ocupă cu împărțirea ajutorului în țări, 10 țări din regiune. Ei au un buget de 250 de milioane de euro de ajutor pentru aceste țări, însă ce am făcut ca să nu avem 10 reprezentanțe, am făcut una singură care să se ocupe de această furnizare a ajutorului. Sunt și de acord cu ce ne-ați spus despre Panama și despre Turkmenistan și despre alte inițiative. Este adevărat, însă avem nevoie de resurse și se va întâmpla uh, la momentul potrivit. ce privește crizele, am încercat să răspundem acestor crize în Libia, în Birmania, încercând să trimitem oameni, să-i avem pe teren și asta este, bineînțeles, o provocare. Și în ceea ce privește personalul, mai avem de făcut multe. Atunci când am uh, înființat serviciul, cei mai mulți au venit de la alte instituții cu propriile lor obiceiuri și atunci uh, este nevoie de timp pentru a-i modela într-o nouă structură. Și trebuie să permitem oamenilor să poată să fie mobili și să vină, mă refer inclusiv la femei. Având de vedere că, bineînțeles că nici în sistemele naționale de diplomație nu avem atâtea femei, Există încă obstacole. Discutăm cu guvernele naționale pentru a putea să îmbunătățim situația. Însă nu vreau să dau citate sau să vorbesc despre cote, mai bine zis. Este vorba de merit. Trebuie să ne asigurăm că persoana respectivă reprezintă foarte bine Uniunea Europeană în ceea ce privește concediile și așa mai departe, tot așa le-am moștenit. Nici mie nu mi se pare logic cum sunt structurate astăzi aceste probleme legate de concediu. Este adevărat că așa s-au moștenit lucrurile. Regulamentul de ordine interioară a fost și el preluat așa. Eu nu sunt împotriva schimbărilor Însă știți dumneavoastră ca și mine că pentru asta e nevoie de propuneri și apoi să se meargă înainte, ceea ce înseamnă gestionarea atentă, inteligentă a unor dosare sensibile. sensibile. Am cerut delegațiilor și birourilor să ne trimită idei despre ce am putea să facem. De asemenea, Încercăm să vedem ce putem să facem în ceea ce privește o altă problemă inerentă serviciului nostru. Mă refer la ceea ce am propus statelor membre recent, și anume evaluarea mandatelor lor a membrilor lor pentru a integra mai bine prezența lor în serviciu. Este foarte important să avem resurse în situații de criză foarte grave, astfel încât uh, o persoană să poate să fie mobilă când este cazul. Uneori uneori o delegație nu este suficientă, e nevoie de o reprezentare mai largă și atunci trebuie să vedem cum integrăm aceste aspecte în ecuație. Însă vă rog să mă credeți că îmi bat cu asta capul zi și noapte, dar bineînțeles că avem nevoie de sprijinul statelor membre pentru a putea să ne să evoluăm. Am discutat cu președintele Barroso în ceea ce privește un alt uh, aspect și anume modul în care cooperăm cu diferiții comisari din colegiu pe diferite dosare și teme. Am discutat uh, recent uh, despre Siria, despre apărare și avem foarte, foarte multe ocazii în care încercăm să facem asta. Suntem angajați în acest sens pentru o lucrare cât mai eficientă. În sfârșit, vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Într-adevăr că Crearea acestui serviciu a fost sinonimă cu învățarea pilotării unui avion. Gândiți-vă la ce greu a fost să decolăm, să creăm ceva de la zero și s-a cerut multor persoane de pe teren să facă multe fără resurse, fără ajutoare suplimentare. La New York, de exemplu, când a venit președinția rotativă, ă, a trebuit să avem 20 de persoane în plus ca să facem ce vrem să facem, dar nu am putut să o facem. Însă ambiția mea este să creăm bazele, trei priorități relevanți și pertinenți în vecinătate, legături și parteneriate strategice și, în sfârșit, să creăm acest serviciu pe care să ne putem însuși, de care să putem fi mândri, însă sunt multe alte de făcut, bineînțeles, îmi voi termina mandatul, îl voi transmite altei persoane și este cu siguranță vorba de un proces foarte important pentru Europa. Mulțumesc foarte mult, doamnă vicepreședinte, și acum domnul raportor, domnii raportori și domnul Elmar Brock. Aveți cuvântul. Doamnă președinte, doamnă vicepreședinte, dragi colegi, cred că acest Parlament a arătat că este pregătit să colaboreze la o ameliorare a Serviciului de Acțiune Externă. Cred că este clar din această dezbatere că suntem foarte bine intenționați. Aștept și de la dumneavoastră Așteptam și de la dumneavoastră un răspuns complet și cred că uh, în următoarele luni și săptămâni vom avea mai mult de discutat pe această temă. Trebuie să vedem ce putem face în legătură cu regulamentele. Regulamentul bugetar este unul dintre ele și este nevoie de multă legiferare în acest sens ca toate aceste texte legislative să poată și intra în vigoare și sper ca cei de la Consiliu să colaboreze cu noi. Vedem că statele membre au diferite uh, viziuni. Statul meu, de exemplu, uh, permite, uh, nu permite reprezentanța consulară prin Serviciul de Acțiune Externă. Nu e bine pentru cetățeni. Trebuie să analizăm ce se poate face pentru că ar fi uh, aici un potențial de a face economii pentru statele membre prin utilizarea SAE. Cred că trebuie să o facem și în ceea ce privește reprezentanța politică, uh, se apropie poziția mea de ce ați spus dumneavoastră, dar cred că trebuie să mai discutăm, e nevoie de mai multă forță aici. Uh, și vom mai purta această dezbatere în următoarele, în următoarele săptămâni și luni. Așteptăm și raportul dumneavoastră și în anul următor pe care îl mai avem la dispoziție vom face tot ce putem în acest sens. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Broc, domnul Roberto Gualtieri. Grazie. Ma questo dibattito... Mulțumesc. Această dezbatere, cred, a demonstrat că există un consens uh, larg în Parlamentul European cu privire la uh, direcția prezentată în raport. M-am bucurat să aud ce exemplu a dat domnul Tenoc și recunoașterea importanței și utilității SAE. Dezbaterea a demonstrat de asemenea că este un acord semnificativ între uh, Parlament și dumneavoastră, doamnă înaltă uh, reprezentant. Doamnă Ashton, pot să vă spun că ați ținut un discurs uh, minunat, iar uh, asta e ceva ce salut, nu doar uh, datorită recunoașterii pe care ați uh, dat-o Parlamentului, uh, ci și pentru că în principal, ați demonstrat uh, o viziune legată de potențialul uh, SAE și legate de uh, viitorul acestui serviciu pe care o susținem în totalitate. Uh, e adevărat că există și provocări pe care le presupune această abordare cuprinzătoare, dar e nevoie să dezvoltăm sinergii și coordonare între diversele instrumente care sunt la dispoziția Europei pentru ca acțiunile sale externe să fie mai eficiente. Deși uh, au existat uh, cazuri de bună cooperare cu Comisia, așa cum ați amintit uh, și dumneavoastră, am dorit să subliniem uh, faptul că mai sunt multe de făcut pe acest front. Am încredere că revizuirea pornită de la această bază va fi un exercițiu încurnat de succes. Aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră și personalului SAE, începând în mod evident uh, cu Berdimo. Um, aș dori să le mulțumesc pentru angajamentele luate, pentru rezultatele um, obținute și pentru deschiderea dată față de Parlamentul European. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumim, stimați colegi. Votul va avea loc uh, mâine la amiază. Și acum trecem la punctul următor. Chetica antropina dikiomata.